Domnul președinte. Bună dimineața, dragi colegi. Se deschide ședința. Și pe ordinea de zi în această dimineață avem poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei. la parola În numele Consiliului aș dori să dau cuvântul mai întâi doamnei ministru Nicolina Brâniac. Vă rog, aveți cuvântul. Aș vrea să vă mulțumesc uh, și dumneavoastră, doamnă comisar Suicea, a Comisiei. Vă rog, doamnă. President, honorable members, Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că, uh, că ne-ați oferit această ocazie de a discuta despre conferința privind viitorul Europei, care, în ultimele, care a reieșit uh, în ultimele luni, uh, în special ca urmare a dezbaterii în Parlamentul European. După cum v-a spus premierul Plenković ieri, în ceea ce privește Consiliul, începem activitatea pentru a ne defini poziția referitoare la înființarea acestei conferințe. După cum știți, Consiliul European din decembrie ne-a dat orientări în acest sens. Credem că ar trebui acordată prioritate implementării agendei strategice pentru 2019-2024 agreată în iunie anul trecut și, de asemenea, trebuie să livrăm rezultate concrete în beneficiul cetățenilor noștri. Prioritățile evidențiate în agenda strategică uh, sunt în rezonanță cu cele transmise de cetățenii noștri, de exemplu, uh, prin consultările și dialogurile cetățenești. Conferința ar trebui să valorifice succesul acestor dialoguri din ultimii doi ani. Premierul meu uh, a subliniat ieri um, că această conferință ar putea fi o oportunitate de a-i asculta pe cetățeni astfel încât să le îndeplinim mai bine așteptările. Credem că conferința ar trebui să contribuie la dezvoltarea politicilor noastre, noastre pe termen mediu și lung, astfel încât să putem aborda mai bine provocările actuale și viitoare. Credem de asemenea că această conferință ar trebui să fie un proces inclusiv în care să fie implicate toate cele trei instituții și trebuie să se țină cont de echilibrul interinstituțional și de rolurile fiecarei instituții. De asemenea, statele membre trebuie să fie implicate în mod egal, inclusiv parlamentele naționale. De, de asemenea, răspunderea împărtășită este importantă. Distinși eurodeputați, Consiliul European a cerut președinției croate să uh, lucreze pentru a defini o poziție a Consiliului cu privire la conținutul, sfera de aplicare, componența și funcționarea acestei conferințe și uh, pe această bază să interacționeze cu Parlamentul European și cu Comisia. Și, într-adevăr, începem uh, acest demers și vă pot anunța astăzi uh, că la Bruxelles ambasadorii vor avea un prim schimb de opinii informal pe acest subiect. La Consiliul de Afaceri Generale din 28 ianuarie vom discuta de asemenea despre această chestiune. Așadar, vom asculta dezbaterea dumneavoastră referitoare la poziția Parlamentului și vom citi rezoluția dumneavoastră cu atenție. Așteptăm cu interes și contribuția Comisiei, care înțelegem că va veni săptămâna viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grație. Adesso la vicepreședinte. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei vicepreședinte a Comisiei, doamna Suicea. Dear President, uh, dear... Domnule președinte, stimate secretar de stat, stimați eurodeputați, este o onoare să fiu astăzi aici, în inima democrației europene, pentru a discuta conferința cu privire la uh, viitorul Europei. Ca uh, anterior eurodeputat, uh, consider uh, Parlamentul ca fiind un prieten apropiat. Încă sunt uh, prietena dumneavoastră, stimați eurodeputați. Acum să vă uh, vorbesc în noul meu rol ca vicepreședinte pentru democrație și demografie. Uh, știu cât de important, uh, important sunt cetățenii pentru politicile um, uh, europene. Până la urmă, noi luăm decizii aici pentru beneficiul cetățenilor. Însă, nu întotdeauna am înțeles uh, bine lucrurile din această perspectivă. Uh, Uh, iar asta trebuie uh, să recunoaștem. Acum uh, avem ocazia să reflectăm la ceea ce doresc cetățenii, să-i ascultăm, să ne conectăm cu ei, să îi înțelegem, să construim o încredere între noi, între Uniunea Europeană și cetățeni. Aceasta este o parte importantă a elementelor pe care le presupune această conferință. Trăim un moment important acum în istorie și E clar că uh, asta presupune și uh, provocări. E clar că ce facem acum va avea repercursiuni nu doar pentru prezent, ci și pentru viitor. Până la urmă, ține de noi toți să facem din asta un succes. Stimați eurodeputați, dați-mi voie să fiu foarte clară. Nu mai putem face politică așa cum am făcut-o până acum. Vechea cale de a face politică nu mai funcționează. Cetățenii își doresc ca noi să-i ascultăm, iar noi trebuie să o facem și să le dăm feedback-ul de care au nevoie. Cooperare și curaj sunt uh, noile uh, cuvinte cheie pentru acest proces. Trebuie să fim curajoși, să găsim soluții uh, noi și uh, inovatoare pentru ca munca noastră să fie încă și mai în folosul cetățeanului. Trebuie să facem asta împreună uh, cu, to- cu toții, Parlamentul, Comisia și Consiliul. Acestea fiind spuse, o declarație comună din partea tuturor celor trei instituții poate să uh, lanseze uh, acest parteneriat uh, unic. Însă parteneriatul nu se oprește la aceste trei instituții. Statele membre și parlamentele lor naționale trebuie și ele implicate. Cooperarea lor va fi uh, un bun câștigat pentru acest uh, proces. Pentru asta pentru a încerca să ajungem la toți cetățenii care nu uh, neapărat uh, se implică într-o legătură directă cu noi, trebuie să apelăm și la Comitetul Regiunilor și la Comitetul Economic și Social European. Eu m-am angajat să vizitez regiunile în calitatea mea de vicepreședinte și să ascult cetățenii din toate colțurile Europei. Oare să ne oprim uh, aici, stimați colegi? Nu, cu siguranță nu. Acest proces este unul deschis, iar pe măsură ce conferința va uh, progresa, sperăm că ni se vor mai alătura și alții. Există două uh, aturi ale acestui uh, proces. Uh, uh unul, că putem dezbate uh, prioritățile uh, uh, Comisie și agenda politică a Consiliului și că putem aborda chestiuni uh, instituționale precum uh, alegerea um, uh, președintelui Comisiei și listele transnaționale. Aici rolul Comisiei uh, uh este de broker onest. doamna comisar Iurova este responsabilă de acest uh, subiect. Comisia va trebui să își aducă contribuția uh, la uh, această conferință și o va face prin comunicarea sa de săptămâna viitoare de pe 22 ianuarie. Această comunicare va lansa practic discuțiile care trebuie să aibă loc în săptămâna viitoare între cele trei instituții și astfel putem să ne punem de acord împreună asupra structurii, obiectivelor și sferei de aplicare a acestei misiuni a conferinței. Odată ce Consiliul pentru Afaceri Generale va discuta conferința asupra viitorului Europei pe 28 ianuarie, vom putea să facem uh, pași înspre următoarea fază și să stabilim uh, data de uh, începere a conferinței, ideal în prima jumătate a lui 2020. Și ce dată mai bună am putea găsi pentru asta decât 9 mai, Ziua Europei? Este o zi de mare importanță, deci, pentru noi toți. Văd deja potențialul unui parteneriat uh, care să dea roade cu Parlamentul European, având în vedere prioritățile pe care le împărtășim. În acest rol de vicepreședinte pentru uh, relațiile interinstituționale, uh, colegul nostru Maros uh, Șefcovici ni se va alătura. Stimați eurodeputați, eh, ca și reprezentanți direct aleși de către cetățeni, eh, sunteți eh, un element crucial acestui proces și salut rezoluția acestei instituții pentru angajamentul dumneavoastră de a nu predetermina rezultatul acestei conferințe. Eu cred că dacă am predetermina rezultatul, am dăuna mai mult democrației decât dacă n-am face absolut nimic în acest sens. Deci, din partea noastră nu există uh, astfel de predeterminare. În rolul meu uh, de vicepreședinte pot să spun uh, că am înțeles că v-ați pus încrederea în mine. E important să construim încrederea cu cetățenii, însă în aceeași măsură îmi doresc să construiesc încredere și cu dumneavoastră și de-abia aștept să cooperăm. Vă mulțumesc pentru atenție. După aver ascultat-o, Consiliul Comisia... Mulțumesc. După ce am ascultat Consiliul și Comisia, înainte să dau cuvântul președinților de grup, aș dori să fac câteva comentarii, pentru că deja de câteva luni lucrăm uh, în jurul acestui proiect, conferința privind viitorul Europei. Și bineînțeles că sunt foarte bucuros că astăzi putem avea această dezbatere și în plenară. Plenara Parlamentului European va vota astăzi rezoluția cu privire la această conferință și va lansa, deci, procesul în mod oficial. După cum știți, această conferință s-a născut dintr-o dorință a Parlamentului European pe care președinta Comisiei, doamna von der Leyen, a menționat-o în iulie anul trecut, după alegerile europene, când a fost clar pentru toată lumea că anumite mecanisme din partea, din cadrul guvernanței europene trebuie să fie revizuite. Iar noi ne dorim, și aceasta este de fapt părerea întregului Parlament, ca revizuirea să se întâmple împreună cu instituțiile naționale, dar mai ales într-un proces de ascultare a cetățenilor. Cred că rezoluția pe care o să o voteze astăzi plenara va fi lansarea unei prime etape de reformă care nu este predeterminată, dar cu siguranță ea va putea să dea un impuls puternic pentru ca democrația să funcționeze bine. Noi ne dorim ca democrația să devină utilă pentru cetățeni. Cred că aceasta este în interesul instituțiilor europene, dar pe total este și în interesul Uniunii. Iată de ce noi ne dorim ca acest proces să-l aibă în centru pe cetățean. Cred că astăzi, din acest punct de vedere, Parlamentul, într-un fel, sărbătorește o zi importantă împreună cu toate celelalte grupuri politice prezente într-un dialog, într-un proces de ascultare și cu celelalte instituții europene. Vom avea succes în acest proiect dacă instituțiile europene vor ști să meargă împreună. Eu vă mulțumesc foarte mult și vreau să-i dau cuvântul acum domnului președinte PPE, domnul Manfred Weber. Stimate domnule președinte, doamnă vicepreședinte, stimată reprezentanta Consiliului uh, în exercițiu, această dezbatere a reieșit după ce 201 milioane de oameni au participat la această um, solicitare de păreri. Acesta este punctul de plecare al dezbaterii. Oamenii au încredere în Europa, vor să contribuie la viitorul Europei. Întrebarea pe care trebuie să o punem acum este contează votul meu. Aici trebuie să se vadă o îmbunătățire, trebuie să se vadă cum contează fiecare vot, iar următorul deceniu va fi un deceniu în care trebuie să întărim democrația europeană. Unul din principiile pentru, pe care le folosim noi, grupul PPE, în acest proces este implicarea uh, cetățenilor, să încercăm să găsim o cale pentru a afla care sunt ideile cetățenilor pentru ca să fie implicați în acest proces. Un al doilea lucru important este ca Parlamentul să conducă această dezbatere. Noi reprezentăm um, oamenii, noi reprezentăm politic, geografic și din punct de vedere al conținutului prin prezența noastră aici noi reprezentăm un parlament în care respectăm mandatul liber într-un mod foarte pozitiv. Pentru mine, câteodată e foarte dificil în calitate de președinte de grup să reconciliez toate părerile din grupul meu. Și împreună cu Consiliul și cu Comisia avem o relație foarte bună de lucru și aș vrea să o salut pe Dubravka, ca vicepreședinte responsabil pe acest subiect, că, și aș vrea să spun că sunt convins că vom putea colabora foarte bine. Un alt element foarte important pentru aceste principii este implicarea parlamentelor naționale. Toate aceste principii au fost deja stabilite, dar reparlamentarizarea Uniunii Europene este foarte importantă pentru grupul nostru. Avem o structură de lucru, dar trebuie să avem și o direcție. Democrația se bazează pe două principii, pe candidați și pe un program. Avem același lucru pentru alegerea primarilor, pentru candidatul la funcția de cancelar și la fel și pentru noi va trebui să fie important să implementăm aceste principii, de exemplu pentru ca să alegem președintele comisiei. Dezbaterea veche despre candidații cap de listă, șpițând candidat, care a eșuat anul trecut, este în continuare interesul nostru ca PPE și vrem ca acest proces de candidați cap de listă să fie un proces obligatoriu pentru următoarele alegeri europene. Avem nevoie de o concurență sănătoasă între partidele europene. Aceasta înseamnă că trebuie să ne gândim din nou la regulile pentru partidele politice europene. Dar trebuie să considerăm și ideea de, o, de întărire a instituțiilor uh, și a Parlamentului European, de exemplu, dreptul de inițiativă la Parlamentul European, ca toate celelalte parlamente la nivel național, trebuie să fie direcția în care să mergem. E mai democratic dacă decid oamenii. Acesta este cel mai bun medicament împotriva antieuropenismului. Și în final, trebuie să ne întrebăm și dacă suntem cu adevărat pregătiți pentru provocările de mâine. Ce putem să facem în conformitate cu tratatul actual și dacă trebuie să discutăm dacă trebuie să redeschidem tratatele, să renegociem tratatele și acesta va fi unul din punctele pe agenda conferinței privind viitorul Europei. Haideți să începem să muncim astăzi pentru a avea un vis nou pentru Europa. Vă mulțumesc, domnule Weber. Acum, doamna președinte Garcia Perez pentru Socialiști și Democrați. El próximo 9 de mayo se cumplirán 70... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La sfârșitul uh, lunii uh, mai, vom uh, comemora declarația Schuman, care a adus la oaltă popoarele europene și care a, pus, care a lansat acest uh, proces european. Șase țări au decis să-și unească forțele pentru a înfăptui un viitor comun uh, împreună în interesul cetățenilor. Însă, la vremea respectivă, au spus că uh, Europa nu se va uni peste noapte, că avea să fie un proces de durată. Acum depinde de noi să deschidem un nou capitol și trebuie să începem să ne gândim la viitorul Europei și al lumii. Astăzi ne confruntăm cu provocări noi, schimbări climatice, inegalități, digitalizare. Însă, din păcate, asistăm și la atacuri la adresa statului de drept și la manifestări de populism. Această conferință privind viitorul Europei reprezintă o oportunitate unică pe care nu trebuie să o ratăm pentru că este o oportunitate care ne va da posibilitatea să facem fața acestor provocări. Trebuie să-i implicăm pe cetățeni, să ascultăm care sunt propunerile lor și care sunt așteptările lor de la Europa, astfel încât fiecare parte a societății să-și poată juca rolul. Acum mă gândesc uh, la conferința din 1948 uh, privind Europa, însă de atunci și până acum s-au schimbat foarte multe. Acum societatea civilă are mai multe oportunități de a participa. Trebuie să valorificăm aceste oportunități și să ne implicăm într-un dialog activ cu cetățenii, astfel încât să abordăm uh, chestiuni foarte concrete. Trebuie să avem o participare mai largă a tuturor cetățenilor, să avem echilibru de gen, um, echilibru geografic și așa mai departe. Și Trebuie să implicăm toate nivelurile de reprezentare, de la nivel local și până la nivel european. Nu credem că Europa este Uh, doar uh, o sumă. Europa este uh, o contribuție a tuturor. Jean Monnet spunea că nu suntem aici pentru a-i fuziona pe oameni, ci pe a, pentru a-i aduce pe oameni împreună. Europa unită, Europa împreună, este mai puternică, cu atât mai mult în acest context politic dificil. Trebuie să consolidăm acest proiect, pentru că nu este vorba doar despre a clădi o piață unică, ci despre a-i aduce pe oameni împreună împreună. E mai mult decât atât. Lucrurile trebuie să fie clare. Scopul este să îmbunătățim viața oamenilor. Politicile economice nu au mers uh, întotdeauna mână în mână cu politicile sociale. Sărăcia a crescut, inegalitățile s-au adâncit și asta nu a făcut decât să alimenteze populismul. Noi am făcut uh, pași uh, și am progresat în ceea ce privește Europa cetățenilor și ar trebui să fim mândri de acest lucru. Am introdus noi instrumente participative pentru participarea cetățenilor, însă acestea nu sunt de ajuns și de aceea sperăm că această conferință privind viitorul Europei va deschide un nou forum de discuții și schimb de idei pentru a îmbunătăți Uniunea Europeană. Trebuie să discutăm despre sistemul de alegeri pentru alegerile din 2024 și multe alte subiecte importante. În ultimii ani uh, am evoluat foarte mult. Familia noastră s-a extins de la 6 la 28 de state membre și cu mare tristețe uh, spunem la revedere unui uh, stat membru din familia noastră, dar sperăm că este doar o situație temporară. Acum este momentul să reflectăm la Uniunea Europeană, iar această reflecție este una de care avem foarte mare nevoie. Trebuie să ne gândim la care sunt lucrurile care ne unesc și nu trebuie să uităm că viitorul este în mâinile noastre. Nu putem să uh, ne pierdem acum în uh, nostalgii legate de trecut, ci să ne gândim la viitor. Avem un viitor comun împreună și trebuie să stabilim traiectoria pentru acest viitor comun iar noi, socialiștii și democrații, vom face tot posibilul pentru a contura acest viitor al Europei. Mulțumesc! Uh, acum, domnul președinte Cioloș, din partea grupului Renew Europe. Nu Domnule președinte, stimați colegi, spunem adesea de aici, de la tribună, că diversitatea este un atu al Europei. Acum, încă o dată avem ocazia să demonstrăm acest lucru. Alegerile europene au demonstrat faptul că cetățenii europeni cred în Europa, însă își doresc o Europa mai bună, diferită, renoită. Iar uh, prima schimbare trebuie să se vadă în maniera de implicare a cetățenilor în acest proces european, pentru că Europa n-a fost uh, creată pentru Bruxelles, pentru o elită sau pentru o bulă, ci uh, pentru tot cetățenii săi conferința poate să devină o oportunitate fantastică de a renoi Europa dacă avem uh, curajul de a ieși din modul nostru de gândire procedural și să dăm într-adevăr cuvântul cetățenilor în diversitatea lor. Însă, de-a, de-a lungul anilor, uh, am lăsat să se dezvolte adesea sentimentul că uh, Europa nu ascultă, că Europa înseamnă doar reguli și constrângeri, că eu și adesea uh, Europa care constrânge este percepută, uh, Europa care construiește, mă scuzați, este percepută uh, ca fiind ascunsă după reguli. Noi am uh, susținut uh, data de 9 mai pentru lansarea acestei conferințe uh, și e clar că trebuie să implicăm în acest demers în mod regulat cetățenii și nu o dată la 5 ani doar pentru alegeri. Bineînțeles, știu că unii membri sunt îngrijorați de acest lucru pentru că se tem că își vor pierde din responsabilități. Însă sunt convins că democrația participativă este democrația reprezentativă pe durata procesului parlamentar și aceste aceste fenomene sunt complementare, nu opuse. Ehm, stimați eh, colegi, eh, avem de ani și jumătate pentru a veni cu idei eh, care nu doar să facă funcționarea instituțiilor noastre mai ehm, eficientă, ci și pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor celor pentru care Europa este într-adevăr o casă comună. Unii trăiesc deja Europa astfel și noi avem mult de învățat de, de la ei pentru a putea crea niște legături cu un teritoriu, cu o cultură, cultură specifică uh, și cu un uh, um, patrimoniu uh, comun. Uh, noi am sărbătorit uh, în această săptămână și 10 ani uh, împreună cu colegii noștri britanici de existența a tratatului de la Lisabona. Nu zic că este o coincidență, însă cred că ar trebui să ne gândim puțin și la regândirea acestui text, pentru că până la urmă Parlamentul European trebuie să fie cel care va promova această nouă viziune. Mulțumesc! Ehm, la parola e a Mulțumesc, are cuvântul domnul Freund din partea vierzilor. Prego, Freund. Vă rog, domnule Freund. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această dezbatere pe care o purtăm astăzi uh, aici este, de fapt, uh, un prezent care alunecă în fața domnului Faraj, pentru că ce altceva decât să dedicăm cel mai important moment al săptămânii de la Strasbourg acestui element. Este păcat că dumnealui nu este aici în sală astăzi, pentru că dumnealui ar fi numit o conspirație federalistă, dar e foarte bine că este o dezbatere publică, democratică, un proces care are loc uh, aici în fața în lumina reflectoarelor în fața tuturor, iar cooperarea și solidaritatea vor fi mai puternice decât ura și decât naționalismul. Iar uh, Nigel și cu brexitirii săi uh, care încearcă să răstoarne Europa, trebuie să vadă că noi încercăm să facem un pas înainte către o nouă integrare europeană. Și această cale va duce la o Uniune mai puternică și mai democratică. Noi considerăm că ceea ce e necesar într-o perioadă în care avem o criză climatică, în care, în care nu se plătesc impozitele cum ar trebui, în care s-au creat uh, alte uh, alte poziții geostrategice, geopolitice între SUA, China și alții actori, trebuie să ne unim în aceste momente, pentru că altfel, dacă nu colaborăm, vom muri mici și singuri. Aceste mari provocări ale timpurilor noastre nu pot fi abordate decât ca europeni. Deci propunerea pe care o face Parlamentul European astăzi este puternică, se bazează pe bunele exemple pe care le-am văzut în Irlanda, toate adunările cetățenești pentru a avea o dezbatere cu toți cetățenii în Uniunea Europeană, cu parlamentele naționale, cu instituțiile europene. Și trebuie să spun către colegii mei de la socialiști și democrați și către conservatori că nu este suficient să aduci uh, puncte cu caracter social pe agenda pentru ca să spui că ai inclus uh, și uh, sindicatele, ci avem nevoie de o implicare și a ONG-urilor în acest proiect. Știm exact care este riscul de a purta o dezbatere în 24 de limbi uh, care s-ar putea să nu iasă din bula Bruselului, care poate nu o să aducă reformele pe care le așteaptă cetățenii de la noi. Dar cred că cel mai rău lucru pe care am putea să-l facem este nici măcar să nu încercăm. Am văzut în criza migrației din Uniunea Europeană că ne blocăm întotdeauna când uh, integrarea se face doar pe jumătate. Deci răspunsul pe care noi trebuie să-l dăm aici este că dăm Uniunii Europene acele instrumente și acele competențe pentru a aborda aceste provocări majore ale timpurilor noastre. Haideți să-i oprim, deci, pe populiști și eurosceptici să nu mai poată domina dezbaterile despre integrarea europeană, să creăm o Uniune mai puternică și cu adevărat unită și să facem un pas înainte către o nouă Republică Federală. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Zani, din partea IDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că și Parlamentul, de la începutul legislaturii, dar și noua comisie, au punctat foarte mult cât de importantă este organizarea acestei conferințe, arătând că va fi un pilon al programului de 5 ani al acestui mandat, un program de reforme al Uniunii Europene cu uh, diferite părți implicate, dar în care toate grupurile, toate, uh, toți actorii sunt implicați. Eu nu cred că acest exercițiu este util pentru a da răspunsuri la ceea ce ne-au comunicat cetățenii că îi preocupă, mai ales prin alegerile din mai. Uh, 2019. Cetățenii nu ne-au cerut să organizăm conferințe, să organizăm dezbateri, să organizăm agore, dar de ani de zile ne cer în schimb răspunsuri concrete, ne cer acțiuni deci uh, nu e vorba de a asculta cetățenii, pentru că știm deja ce vor cetățenii. E vorba de o problemă politică, o problemă pe care instituțiile actuale nu au fost în stare să le abordeze și să vină cu rezultate concrete, să facă o politică care să răspundă cu adevărat la problemele mari pe care ni le prezintă cetățenii. Mă refer la criza economică, mă refer la securitatea internă și la migrație, o temă care, după părerea mea, a lipsit cu desăvârșire în rezoluția Parlamentului și aceasta nu poate să fie ignorată mai departe. Eu cred că acest tip de exercițiu poate să aibă sens dacă, înainte să facem propuneri, această plenară și aceste instituții care participă vor putea să facă un exercițiu de autocritică despre ceea ce au greșit în ultimii ani. Au fost greșeli care s-au făcut, erori grave care au dus continentul acesta la o dezbinare, la o um, imposibilitate de a mai conta uh, pe, pe uh, scena internațională. Dacă nu ne gândim că politica din ultimii 20 de ani a slăbit statele, a slăbit continentul nostru și că cetățenii noștri au fost mai săraci din cauza acestor politici, atunci orice propunere pe care o vom discuta nu va fi decât un exercițiu de PR, de marketing, care nu va avea niciun sens. Eu cred că obiectivul pe care trebuie să ne-l fixăm este să înțelegem în primul rând unde am greșit și, din păcate, instituțiile astăzi nu au făcut o autocritică așa cum s-ar fi cuvenit. Să înțelegem, așa, contrar a ceea ce a spus colegul meu de la Verzi, că tema nu este să creezi un stat federal, pentru că cetățenii nu ne-au cerut așa ceva. Cetățenii, când au fost întrebați uh, și Um, despre acest lucru s-au exprimat împotrivă. Din contră, trebuie să plecăm de la identitățile noastre, de la conștiința faptului că uh, fără statele noastre, fără um, poporul european, nu putem să continuăm așa. Mulțumesc. Domnule președinte Legutco, din partea conservatorilor și reformiștilor. Uh, Mulțumesc. Am să mă refer la rezoluția pe care o va adopta Parlamentul. Și ceea ce vreau să spun este că tot ce se regăsește în această rezoluție este greșit. E greșit pentru că articolul 48 aliniatul 4 din tratatul privind Uniunea Europeană spune clar că Consiliul și nu Parlamentul sau Comisia uh, poate convoca o astfel de conferință. Știu că atitudinea Parlamentului și Comisiei față de tratate uh, a fost uh, cea care a fost, dar uh, haideți să nu ne abatem de la ce au prevăzut tratatele. Atitudinea este că scopul justifică mijloacele. Dar să știți că nu trebuie să ne abatem de la litera și spiritul tratatelor. Este greșit pentru că toată procedura de elaborare a acestui document a fost o rușine. Și lista de vot a fost stabilită dinainte. Cinci grupuri au uh, pregătit documentul în secret și au exclus uh, unele grupuri uh, de la a-și aduce contribuția la redactarea acestui document. În caz că nu știți, doamnelor și domnilor, este un joc murdar. Este vorba despre tirania majorității. Este un joc murdar. Este greșit pentru că dă Parlamentului European rolul de lider în acest proces în detrimentul parlamentelor naționale și în detrimentul uh, uh legitimității democratice a parlamentelor naționale, care este mult mai mare decât a Parlamentului European. Este greșit pentru că este greșit pentru că practic uh, rolul uh, de lider uh, asupra conferinței uh, este conferit unui grup care va include lideri doar de la cele mari cinci grupuri politice. Deci va fi din nou această tăranie a majorității. Este greșit pentru că este un rezultat predeterminat, așa cum am auzit de dimineață. Conferința, practic, este doar o rampă de lansare pentru integrarea europeană. Vorbim aici despre listele transnaționale, despre procesul de în candidat și și despre un interes mai mare al Uniunii Europene în detrimentul statelor membre. Deci acestea vor fi doar niște consultări uh, false, să nu vorbim despre consultări, pentru că scopul este deja prestabilit, prespecificat. Și plus că nu e nevoie de prea multă inteligență să prezicem că acest proces nu va face decât să exacerbeze diferențele în Uniunea Europeană, care deja sunt foarte adânci să nu uh, fim uh, surprinși, pentru că mereu uh, au existat aceste antagonii. Poate că oamenii învață de la state, dar majoritatea membrilor Parlamentului European nu o fac. Președinte Obri, Mulțumesc, doamna președinte Obri, din partea grupului GUE. Uh, Monsieur le Président, Depuis... Mulțumesc, domnule președinte. De mai bine de o lună, francezii uh, uh se man- manifestează împotriva uh, uh, celor ce se întâmplă cu casa de pensii. Uh, apoi uh, se protestează pentru uh, starea generală uh, din Franța. Cetățenii se mobilizează împotriva consecințelor austerit- austerității uh, practic. și uh, peste tot uh, se refuză aceste tendințe individualiste conferința cu privire la viitorul Europei ar trebui să răspundă la această nevoie formidabilă de schimbare, însă, din păcate, este o procedură laborioasă care ne este propusă în acest moment, atât în ceea ce privește obiectivul, cât și metoda. Obiectivele sale, uh, practic, nu presupun decât o recosmetizare a uh, fațadei. Așadar, toată arhitectura sa nu are pe ce să se uh, susține. Până, Până la urmă trebuie să uh, ținem uh, minte doar că trebuie schimbate în profunzime tratatele uh, Uniunii Europene. De ce să nu numim această conferință conferința pentru schimbarea tratatelor europene? Pentru că până la urmă ar trebui să punem la punct un adevărat New Deal, Green Deal european. Haideți să vorbim însă și despre creștere și competitivitate, să vorbim despre amonizare socială mai degrabă decât despre un dumping generalizat. În ceea ce vrește metoda, nimic n-ar fi mai uh, uh dăunător uh, democrației. Până la urmă, Parlamentul ar trebui să fie principalul responsabil, căci Comisia n a niciun fel de uh, legitimitate să o facă. Dacă nimic puțin și de la o agora uh, a cetățenilor formată din uh, doi, trei cetățeni pe stat membru, fără niciun fel de putere de luare a deciziilor, mă întreb dacă asta este suficient pentru reprezentarea tuturor cetățenilor uh, europeni. Uh, până la urmă, uh, Oare cum am putea să avem rezultate dacă n-am ajunge și la un referendum de confirmare? De ce să facem din nou lucrurile uh, așa cum am făcut-o în 2002, uh, când uh, am încercat să modificăm tratatele europene împotriva dorinței manifestate la referendum a cetățenilor europeni. Practic, noi ar trebui să um, punem în discuție regulile jocului. Însă, uh, deocamdată, acest uh, titlu grandios, conferința asupra uh, viitorul Europei, nu face altceva decât să suscite zâmbete. Europa merită o reformă radicală și reală pentru cetățeni și planetă, care să se bazeze pe un proces cu adevărat participativ. Haideți să nu punem gaj din nou oportunitatea de a da sens idealului inițial al proiectului european. Mulțumesc! And non Mulțumesc. Din partea neafiliaților, domnul Castaldo, acum. Un minut, vă rog. Stimate domnule președinte, doamnă comisar, în acest an avem în fine posibilitatea de a reîncepe acea dezbatere serioasă despre o schimbare pe care noi, ca forță politică, am cerut-o mult în ultimii ani am putea să ne amintim și traumatismul Brexitului și de aceea să profităm de această ocazie dificilă și importantă pentru a discuta despre agenda europeană, dar nu numai, ci și pentru a putea începe iniția reforme, Uniunea um, și problemele fiscale care pot fi tratate la nivel comun și aceasta se poate face printr-o cooperare sporită, care nu a fost încă destul de bine explorată și evitând în același timp să avem o Europa la, uh, cu viteze prea multe. Trebuie ca această conferință să aducă și o reformă a tratatelor care guvernează aceste instituții, din introducerea dreptul, prin introducerea dreptului de inițiativă al Parlamentului. Cetățenii trebuie să fie adevărații protagoniști ai acestui proces, iar noi, Parlamentul European, trebuie să fim în primă linie pentru a le apăra această participare, vocea visele și speranțele. Dragi colegi, permiteți-mi, vă rog, să spun un lucru foarte clar. Această conferință nu poate și nu trebuie să fie doar un exercițiu de retorică, o uh, foaie plină de uh, păreri și PR. Trebuie să încercăm să ieșim din această inerție care nu se justifică în fața acestei lumi care este plină de ură, de uh, furie și de speranță și pe care dintre ele o vom alege și cetățenii o vor alege va depinde numai de noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am ascultat până acum intervențiile grupurilor politice, acum uh, veți putea, desigur, și utiliza cartonașul albastru dacă doriți, dar începem să ascultăm uh, vorbitorii nume propriu, domnul Rangel, mai întâi. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, Consiliul și doamna comisar. Aș vrea să spun că la 10 ani de la adoptarea tratatului de la Lisabona a venit momentul să ne pregătim Uniunea pentru următoarea decadă. Așadar, avem nevoie uh, de o dezbatere aprofundată și amplă pentru a ne pregăti instituțiile și pentru a ne pregăti Uniunea pentru provocările viitorului. Acea, acesta este motivul um, organizării acestei conferințe. Ceea ce este diferit este că de această dată vrem să folosim în faza de pregătire toate uh, abilitățile și toate instrumentele de care dispunem pentru a-i implica pe cetățeni. Acesta este scopul nostru dar și aceasta este ceea ce numim noi democrație participativă. Este adevărat, dar fiți atenți, nu vrem să, să amestecăm democrația participativă cu democrația reprezentativă. Este un lucru să-i ascultăm uh, și să-i consultăm pe cetățeni, să-i implicăm uh, și să îi angajăm în dezbaterea noastră și un alt lucru este reprezentarea instituțională cu toată moștenirea liberală a statelor de drept. Și aceste două sfere trebuie să fie clar separate, chiar dacă trebuie să ne implicăm în acest proiect, astfel încât să folosim tot impulsul pe care ni-l vor da cetățenii. Speranța mea este că pentru prima dată vom putea avea un proces de reformă a Uniunii Europene în care cetățenii sunt ascultați cu adevărat, iar opiniile lor contează. Thank you. Mulțumesc. Doamna Bischoff, două minute și jumătate. Ultimii ani au fost marcați de dezbateri uh, pe teme de criză, de Brexit, de voci din ce în ce mai puternice ale euroscepticilor și a populiștilor de dreapta nu numai în acest uh, Parlament. Dar participarea foarte bună la alegerile europene din mai anul trecut a fost un prim pas din această spirală negativă. Cetățenii, prin participarea aceasta masivă, au arătat că au un interes și că interesează Europa, că Europa nu le e indiferentă. În același timp, și-au exprimat și așteptările lor față de Europa care poate să acționeze. Nu a fost un exercițiu de automatism această participare la alegeri, ci a fost o manifestare a unei societăți civile foarte active. Și aceasta a contribuit la faptul că aceste alegeri au fost diferite de altele. Cetățenii europeni au nevoie de o Uniune care să știe să poată acționa, o Europa care se protejează, o Europa care se întărește. Iată de ce e important ca prin această conferință să ne uităm în fine către viitor să reușim și să încercăm, bineînțeles, întâi o schimbare mare. Dar numai dacă facem lucrurile corect o să reușim, dacă vom avea curaj. Iată de ce această conferință nu trebuie să fie un exercițiu de rutină, nu trebuie să fie un business as usual. Trebuie să avem curajul ca să ieșim din zona noastră de confort. Trebuie să mergem acolo unde sunt oamenii, unde sunt cei care se simt abandonați, ceea ce înseamnă și să ieșim din capitale, să intrăm în zonele rurale, să mergem să vorbim cu lucrătorii, cu șomerii, cu tinerii, cu cei care văd Europa cu un ochi critic. Pentru că pentru ei Europa nu este neapărat un proiect important. Iată de ce este esențial ca cetățenii să poată să influențeze direct ceea ce se întâmplă în această conferință, încă de la început și nu abia la sfârșit unde să poată spune da sau nu când totul e deja împachetat. Noi am uh, vrut să arătăm că această conferință pe viitorul Europei este o mare șansă. Avem un plen instituțional în care vom avea reprezentanți și din partea societății civile cu uh, reprezentanții ai CESE, care uh, așadar uh, vor putea să și colaboreze cu cei de la CEOR, de la Comitetul Regiunilor. Avem nevoie de primari, avem nevoie de consilieri, avem nevoie de uh, toți cei de la nivelul local care uh, ne ajută să ne facem auziți la nivelul cetățeanului european. Eu pledez pentru a avea curajul să ieșim de pe cărările bătute și să încercăm să îndrăznim ceva nou pentru ca Europa să fie mai democratică, mai socială și mai capabilă de acțiune. Vă mulțumesc! Eu. Vă mulțumesc! Uh, iar acum domnul Ferhofstadt, trei minute. So, um, let's first, uh... Haideți mai întâi să ajungem la o concluzie comună aici, și anume că e pentru prima dată în 20 de ani, cred eu, de la lansarea convenției, că cele trei instituții se pun din nou de acord asupra necesității de a reforma în profunzime Uniunea Europeană. Deja ă, asta e un lucru important, pentru că se întâmplă la 20 de ani de la lansarea convenției ă, anterioare. Pentru prima dată, cele trei instituții spun Bun. O reformă în adâncime, în profunzime a, institut, a Uniunea Europene este necesară. Nu voi încerca să uh, contrazic pe domnul uh, Legutko, pentru că între timp uh, dânsul a și plecat. Uh, dar vreau să spun că motivele pentru care ne dorim această conferință sunt reprezentate de faptul că există probleme pe care le recunoaștem în uh, Uniunea Europeană. Când uh, ne confruntăm cu, cu Brexitul, un mare stat care părăsește Uniunea Europeană, e dificil să spui, a, minunat, lucrurile merg foarte bine. Nu, nu e adevărat. Avem o problemă atunci când un stat mare părăsește uh, Uniunea Europeană. Când la 5 ani de la uh, începerea crizei migrației încă nu avem o reformă a sistemului Dublin, avem o problemă în Uniunea Europeană. Când uh, la 10 ani după uh, începerea crizei financiare încă nu avem o uniune bancară în Uniunea Europeană, avem o problemă. E atunci când rușii și americanii hotărăsc tot în vecinătatea noastră, în Siria și în Libia și în uh, Ucraina, e bine, avem o problemă. De altfel, realitatea ne arată că pe scena internațională, stimați uh, uh, prieteni, ne ia în bătaie de joc uh, Putin, uh, uh, suntem intimidați de uh, Erdogan, uh, de uh, chinezi sau uh, de americani. Uh, nu putem spune la nesfârșit, lucrurile merg uh, uh bine și așa. Uh, nu, lumea uh, va fi altfel mâine, dominată de imperii precum uh, China, Rusia, America. Asta nu înseamnă că trebuie să devenim și noi uh, un imperiu, nu, din potrivă, ci înseamnă că uh, trebuie să apărăm Europa în care nepoții și uh, copiii noștri să mai poată trăi. Nu așa stau lucrurile astăzi. Trebuie să facem asta cu o nouă mentalitate, nu așa cum am făcut cu convenția. Am procedat de sus în jos. iar uh, ce s-a aflat la vârf a fost atunci uh, uh, extrem de impresionant. Nu, acum trebuie să facem de jos în sus, să pornim de la cetățeni și să mergem în sus, pentru a ne asigura că după generația lui Monet și a lui Schumann și a lui Kohl și a lui Mitterrand, găsim o altă uh, uh, viziune, o viziune care să uh, uh, îmbine ideile primilor și curajul uh, celor din urmă. Mulțumesc. Mr. Hofstadt, there are uh, two... Domnule Verhofstadt, există două solicitări de cartonaș albastru, domnul Roland și uh, încă un coleg. Acceptați aceste solicitări? Uh, domnule Roland, aveți uh, noroc astăzi. Da, chiar simt că am noroc cu dumneavoastră astăzi, doamnă președinte. Domnule Vărhoștat, vorbim despre viitorul Europei, uh, când toate uh, preocupările majore pentru Europa și pentru viitor este dependența uh, dumneavoastră de aspectele geopolitice. Ați menționat Rusia și Putin. Însă, recent, Uh, gazoductul Nord Stream 2, care va duce uh, gaz din uh, Rusia spre Europa, s-a um, concretizat prin semnarea de către Danemarca pentru o sumă de 152 de miliarde. Mulțumesc, domnule Roland. Domnule Minas, aveți o întrebare? Domnule Verhofstadt a spus că doriți uh, să avem o abordare de uh, jos în uh, sus. Există însă niște zvonuri conform cărora anumite partide deja s-au pus de acord asupra celor care ar trebui să conducă această conferință. Numele dumneavoastră a fost deja menționat. Aș vrea să știu așadar din partea dumneavoastră, care sunteți aici prezent în sală, dacă aceste zvonuri sunt sau nu adevărate și dacă nu cumva conferința ar trebui să decide cine anume o conduce. Ar fi o idee bună să existe un proces democratic. Îmi place uh, ideea asta să implicăm pe cetățeni așa cum am făcut-o la alegeri. Mie mi se pare că ar fi varianta cea mai bună. Poate ar trebui să-l rugăm pe domnul Sasoli să organizeze această procedură și da, poate sunt candidat la, uh, la această funcție. Prietenilor britanici aș dori să le spun ceva despre Nord Stream. S-a făcut un comentariu bun aici, însă Nord Stream ce dovedește mai precis? E bine, dovedește uh, lipsa unei Uniuni Europene. Dovedește faptul că în uh, uh Uniunea Europeană nu există o comunitate energetică. Uh, deci, uh, ca și uh, cei uh, din uh, partidul uh, a, pe, care susține Brexit, uh, are uh, uh, preocupări legate de Nord Stream, poate noi ar trebui să ne gândim la o comunitate energetică în Uniunea Europeană. Următorul uh, vorbitor, un minut și jumătate, domnul Allard. Thank you very much. Uh, Mulțumesc. Aș vrea să vorbesc nu doar despre probleme și oportunități, ci și despre soluțiile pe care le putem găsi pentru viitorul Europei. Această conferință privind uh, viitorul Europei este un exercițiu democratic care vine la momentul oportun. Ați uh, auzit deja că uh, Brexitul a mutat practic agenda. Când cei din Scoția au votat să rămână în Europa, noi uh, ne-am bucurat, deci cred că ar trebui să promovăm în continuare valorile europene. Aceste valori uh, care stau la baza viziunii pentru Scoția. Este nevoie de revizuire pentru că suntem sub atac, sub atac populist. Politica nu rămâne pe loc, ori mergem înainte, ori înapoi. Această conferință este calea uh, către viitor pentru statele membre, inclusiv statele membre viitoare. Scoția este un stat membru viitor. Fără îndoială. Hai să începem uh, cu Scoția și apoi vor urma și alte părți din Regatul Unit. Uh, votanții au spus acum ceva vreme că se uită la Scoția pentru idei, pentru civilizație și în Scoția uh, s-a consacrat această uh, Uh, participare a cetățenilor, indiferent de naționalitatea lor, indiferent de unde vin. N-ar fi fantastic să includem și contribuția tuturor celor care locuiesc în Europa în această conferință și nu doar a cetățenilor europeni. În uh, Scoția există legi europene și fundația vine din Uniunea Europeană. Scoția așteaptă cu interes să participe la dezbatere ca viitor stat membru al Uniunii Europene doamnă președintă în două mii douăzeci trebuie să spunem că Uniunea Europeană și trebuia să garantăm că Uniunea Europeană să fie economia bazată pe cunoștințe cea mai competitivă și dezvoltată din uh, lume. Aceasta s-a întâmplat în 2010 când am scris acest lucru, dar acum uh, a venit termenul și uh, ne uităm pe site-urile europene, vedem că acum planul se numește Strategia 2020, care înainte era 2010. 2020 e acum. Iar cea mai uh, competitivă economie bazată pe cunoaștere poate că este campionul moral al lumii, dar uh, în același timp are și cel mai mare venit, cele mai mari taxe pe venit pentru consumatori, un șomaj foarte ridicat și uh, cea mai uh, și o creștere foarte slabă. Pentru cele mai integrate state ale zonei euro, uh, datele economice arată chiar mai rău. Mai rău decât pentru unii membri non-euro. Președinta Comisiei propune acum o conferință privind viitorul Europei, pentru ca Uniunea Europeană să devină mai democratică vorbește de o economie pentru oameni, propune mai multe taxe în același timp și un nou pact ecologic de 1,3 uh, trilioane de euro plus. Iar uh, influența Uniunii Europene în același timp pe climă în, uh, la nivel global e minimă. Iar la modul european de viață, ea cere mai multă migrație non-europeană pentru ca europeana să, Europa să devină mai puțin europeană în fiecare zi democrația europeană nu este o democrație, de fapt, cu sau pentru cetățenii europeni. Zigmund Freud vorbea de salvarea în boală pentru ca să descrie o evitare neurotică a unei realități nesatisfăcătoare, mai degrabă decât abordarea ei directă pentru a recâștiga sănătatea. Pacientul nevrotic este cel care se încăpățânează, se așarnează să rămână bolnav Există vreo diag- vreun diagnostic mai bun pentru Uniunea Europeană de astăzi, care este confruntată cu realități economice și în care Comisia Europeană face recurs la o overdoză de, uh, un overdoză de narcotice pentru a putea să-și ia o vacanță nelimitată de la realitate. Acum pentru un minut și jumătate, domnul Krasnodevski vă rog frumos să nu fluierați în plenară. Mm, Mulțumesc, doamnă președintă viitorul europei nu este același cu uh, viitorul Uniunii Europene, pentru că Europa a existat uh, dinaintea Uniunii și va continua să existe uh, și dacă uh, Uniunea uh, Europeană își va înceta uh, existența sau uh, uh, își va schimba existența într-o altă formă de uh, cooperare. Uh, dacă reținem această distinție, atunci clar ar trebui să ne gândim puțin la viitorul uh, Europei uh, și la viitorul Uniunii Europene. Această dezbatere este importantă și necesară pentru că anumiți conservatori sau oameni de stânga uh, spun că civilizația europeană este la o răscruce sau chiar în declin. Știm că Uniunea Europeană are nevoie de reforme. Noi susținem uh, o dezbatere deschisă și nu ne uh, dorim uh, să preîntâmpinăm anumite uh, schimbări. Nu vrem să împărțim europenii în două categorii, buni și răi. Însă suntem de acord că dezbaterea cu privire la viitorul Europei ar trebui să îi implice pe uh, europeni. Știm însă că nu există un spațiu european unic, așadar ar trebui să facem asta la nivel național. Consultările cu cetățenii ar trebui să fie tratate ca atare. Să nu uităm că există niște regulamente ale tratatului în acest sens. Următorul vorbitor, domnul Scholz, pentru minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Comisia i-a dat Parlamentului European un rol de lider în acest proces și spațiu de dezbateri pe doi ani. Și e foarte bine așa, iar prin rezoluția de astăzi, Parlamentul, Comisia, Consiliul sunt în lumina reflectoarelor și propune transparent, o, pro, o, face o propunere concretă despre abordare, despre obiective, forme și metode, despre cum am putea cu cetățenii să găsim o reorientare pentru politica europeană, pentru ca să facem față la toate aceste provocări cu care ne confruntăm la nivel cotidian. După ani de criză și după încercarea depășirii acestor crize, trebuie împreună să determinăm ce fel de Uniune Europeană vrem ce trebuie să fie schimbat și ce trebuie să fie reprelucrat. Mi se pare că abordarea cheia a Parlamentului este corectă și este importantă, pentru că încă de la început au pus suferanul, adică cetățenii, în centrul conferinței și, printr-o manieră foarte inovatoare, au reușit să le ofere prin democrația reprezentativă o participare la stabilirea noului cadru pentru politica europeană într-un dialog uh, permanent în, pentru a putea găsi soluții. Și da, o conferință despre viitorul Uniunii Europene înseamnă mai întâi ca cetățenii, cu toate așteptările și dorințele lor față de Uniunea Europeană, să poată să fie auziți. Ei trebuie să decidă care sunt temele pe care trebuie să le discutăm pentru a alătura deficitul democratic, pentru a avea strategii noi politice și pentru a verifica în ce măsură politica europeană funcționează la nivel național și dragi reprezentanți de la ID și ECR, de ce vă e teamă de cetățenii europeni care vor să lucreze solidar pe continentul european și vor să creeze mai multă solidaritate? Pentru aceasta avem nevoie de transparență și să folosim uh, capacitățile de comunicare de care dispunem astăzi. Iată de aceea, uh, de, de ce conferința va trebui să depășească cadrul convenției de acum 10 ani. Mulțumesc. Domnul Papadakis, un minut αλήθεια από πού και ως πού μιλάτε για το μέλλον της Ευρώπης ταυτίζοντάς το με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Trebuie să vorbim despre viitorul Europei acum și despre viitorul Uniunii înseamnă că trebuie să vorbim despre o analiză a ceea ce s-a întâmplat până acum. Avem Brexitul, avem tensiuni, avem diferențe, avem uh, controverse și foarte multe conflicte. Suntem confruntați cu o criză a capitalului care are consecințe, desigur, și pe Uniunea Europeană. Pe de altă parte, vedem că oamenii și mai ales tineretul nu mai crede în acest proiect. E nevoie de o participare a cetățenilor, iar uh, părerile cetățenilor trebuie să, fie, să aibă caracter obligatoriu, trebuie să fie introduse în documente. GUE, uh, de fapt, um, toți cei care au uh, încercat să denigreze acest proiect. GUE, extrema dreaptă, nu au dreptate, pentru că proiectul acesta va continua, va reuși și mai ales drepturile fundamentale um, vor fi, din păcate, în continuare um, lezate. Dar pentru aceasta e nevoie de uh, participarea individuală și națională. Mulțumesc, domnul Gozales Pons. Mulțumesc foarte mult. Acesta a fost un uh, proces de pace, crearea Uniunii Europene înaintea, după război. Noi suntem o generație care nu a suferit din cauza războiului. Noi am uitat războaiele pentru că Uniunea Europeană este un proces de pace și acum cumva începem să facem pași înapoi. Uniunea Europeană a fost un vis, dar acum este o realitate nesatisfăcătoare. De aceea trebuie să înviem, uh, să revitalizăm acest vis. Trăim într-o epocă în care politicienii nu mai visează. Politicienii doar uh, uh, rostesc cuvinte goale și sloganuri. Iar cetățenii noștri trebuie să simtă că suntem aproape de ei. Pentru că ei uh, sunt uh, alegătorii noștri și în campanii vorbim uh, cu cetățenii, chiar și noi înșine suntem cetățeni. Altfel de ce am fi aici? Avem nevoie de adunări paralele ale cetățenilor care și asta nu ar face decât să delegitimizeze parlamentele. Însă Uniunea Europeană are nevoie de politicieni care îndrăznesc să viseze într-o Uniune Europeană fără naționalism, fără frontiere, fără discriminare, pentru că Uniunea Europeană nu este doar uh, Consiliul. Noi suntem europeni care credem într-o Uniune Federală. Însă nu putem spune încotro ne îndreptăm. Asta este important important și de aceea trebuie să apărăm Europa în care credem și nu cea la care visăm. Mulțumesc foarte mult, domnule Gonzales Pons. Aveți un uh, cartonaș albastru. Domnule Gonzales Pons.